Uh, we'll start the meeting with adoption of the... Bună ziua! Începem, ordine, începem reuniunea astăzi cu adoptarea ordinii de zi. Aceasta poate fi adoptată cu următoarele modificări. Punctul 8. Când votăm stabilirea unei platforme pentru descurajarea muncii nedeclarate, apoi la 10 dimensiunea politicilor europene, punctul 9 um, probleme de familie în Europa, punctul 6 modificarea regulamentului privind uh, fondul social european și sprijinirea um, inițiativei pentru angajarea tinerilor și punctul 7 va fi adoptarea um, uh, cererilor din partea FEG. Mm. Mm. Yeah. So the order to repeat it is, uh, uh Repet. La punctul 8. Punctul 8, punctul 10, apoi 9, apoi 6 și apoi punctul 7. All languages are available. Regimul lingvistic este complet, cu excepția croatei și a maltezei, și aș dori să mai anunț și că suntem invitați la conferința de nivel înalt pentru lansarea Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale și uh, să aflăm constatările sale în ceea ce privește exploatarea în câmpul muncii. Va, va fi un eveniment pe 2 iunie organizat de președinția letonă împreună, bineînțeles, cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale și cu Secretariatul General al Consiliului. Deci, pe 2 iunie Iată, o conferință care vizează una dintre problemele noastre principale, exploatarea gravă în câmpul muncii. Adoptarea proiectului um, de procesul proces verbal al Uniunii din 24 martie. Are cineva comentarii? Nu? Atunci începem cu aventura de seară până târziu sub uh, conducerea doamnei Moran Chartier este vorba de negocierile cu Consiliul cu privire la o propunere de directivă um, privind navigatorii. Dau cuvântul domnului raportor, doamna Moran Chartier. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pot să le spun colegilor că acest trialog a fost uh, unul uh, foarte reușit pentru că am reușit să încheiem într-un singur trilog uh, acordul cu Consiliu, respectând în același timp poziția Parlamentului și mandatul de negociere pe care ni l-ați acordat în unanimitate. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor uh, membrilor Comisiei pentru Ocupare, dacă îmi permite, domnul președinte, pentru că am uh, simțit în cadrul trialogului de aseară faptul că această comisie EMPL a avut un vot foarte puternic cu privire la propunerile de text și că a votat în unanimitate mandatul de negociere de asemenea, faptul că au fost uh, prezenți toți raportorii din umbră ai grupurilor politice, e bine, toate aceste uh, fapte au făcut uh, ca Parlamentul să aibă o poziție unită față de obiectivele pe care ni le fixasem. Și, bineînțeles, toate aceste lucruri au, s-au reflectat și în negociere. Domnul președinte, pot să vă spun că Poziția Parlamentului a fost respectată întru totul. Am reușit să respectăm voturile, amendamentele pe care le-ați adus și asta în cele mai mici detalii. Am beneficiat um, de sprijinul puternic al Comisiei. Aș dori să-i mulțumesc domnului director în acest sens, pentru că ne-a adus de fiecare dată lămuriri când au existat discuții. Și totuși, uh, subiectul nu era unul chiar așa de ușor, pentru că vă reamintesc că acum 14 luni, dacă nu mă înșel, am eșuat uh, când a fost vorba de acest proiect de directivă. Și atunci trebuia să găsim o soluție. Și în plus, a existat un acord între partenerii sociali și armatori, ceea ce ne-a ușurat sarcina. Dar pentru a avea un acord extern, uh, trebuie să existe o forță vis-a-vis -vis această directivă la nivel intern. Bineînțeles că uh, am luat act de, de toate aceste lucruri, a trebuit să um, să ținem cont de tot contextul. Încă un lucru care ne-a mulțumit a fost faptul că Parlamentul a introdus în acest proiect de directivă un punct care nu exista în um, textul Comisiei și nici în cel al Consiliului. Este vorba despre utilizarea noilor tehnologii de informație și de comunicare pentru a exista informare și un dialog cu navigatorii. Iată, am reușit să integrăm acest punct. chiar uh, dacă s-a făcut o distinție clară între noile tehnologii de comunicare și informație și um, tot ceea ce ține de internet. Așadar, am reușit chiar să facem o poziție mai, să îmbunătățim uh, poziția Consiliului. Deci putem să spunem că suntem foarte mulțumiți că am reușit să ajungem la acest acord sub președinția letonă, pentru că aceasta a fost deosebit de deschisă, de cooperantă și s-a asigurat mereu uh, să integreze cererile Parlamentului European. A făcut acest lucru și aseară. A preluat chiar anumite texte pregătite de Consiliu, dar până la urmă președinția um, Letona a dorit să vină în întâmpinarea dorințelor noastre. Aș vrea să menționez câteva puncte care ar fi de interes pentru comisia aceasta, și anume faptul că importanța IMM-urilor a fost uh, păstrată în text, De asemenea, am uh, păstrat uh, uh, faptul că um, sectorul maritim trebuie să rămână un sector de muncă specific. Am integrat punctele din acordul cu partenerii sociali. Acesta a fost numit Common Understanding, o înțelegere comună, reciprocă, ca să lămurim uh, baza juridică și Parlamentul a reușit să convingă um, Consiliu cu privire la um, faptul că anumite principii trebuie să fie respectate, cum ar fi condițiile de muncă um, corecte, condițiile de viață decente, dreptul la formare profesională. Aici, de fapt, ne-am implicat foarte mult. Și Aici Consiliul uh, a ținut cont de cererile noastre, le-a introdus în text. Iată ce vreau să comunic um, acestor um, membrilor acestei comisii și vă mulțumesc pentru că ați avut un spirit um, de colaborare pentru că aseară toate părțile implicate au fost mulțumite. Mulțumesc. Thank you. Uh, I think uh, that all... Mulțumesc. Cred că și partenerii sociali din uh, Uniunea Europeană sunt mulțumiți de rezultat. Deja am auzit uh, astfel de semnale în această dimineață. Sunt întrebări? Dorește cineva să intervină, să facă vreo observație? Doamna Win este aici? Nu. Atunci, mergem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre se Elveția, obstacole în ceea ce privește implementarea de plină pieței interne. Este prima dezbatere a proiectului de aviz pentru raportul IMCO cu privire la Elveția. Am să-i dau cuvântul raportoarei Ann Sander. N-aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, textul pe care vi-l prezint în această dimineață e un aviz dat de comisia noastră pentru un raport din proprie inițiativă al comisiei IMCO, raportor acolo fiind uh, colegul nostru Andreas Schwab. Raportul acesta și avizul um, respectiv se, își pun punct de, între, de întrebare cu privire la obstacolele în ceea ce privește implementarea de plină a spațiului economic um, um, european, care com, um, include Elveția, Norvegia și Liechtensteinul și se referă la acordurile bilaterale cu, um, cu Elveția. Datorită acestor acorduri, aceste state care sunt uh, parteneri uh, valoroși și adevărați ai Uniunii Europene beneficiază de un acces privilegiat la piața noastră internă. Este o ocazie pentru aceste state, dar și pentru noi și astăzi colaborarea noastră funcționează în general destul de bine. Acordurile reprezintă o bază solidă de cooperare. Însă, această ocazie pe care le acordăm acestor state să beneficieze de avantajele celui mai mari piețe din uh, lume, trebuie să meargă mână în mână cu o respectare a celor patru libertăți fundamentale de, um, de circulație care se aplică. Bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile trebuie să circule liber. În calitate de raportor al um, Comisiei EMPL eh, m-am eh, axat în special pe problema liberei circulații a persoanelor. Mesajele puternice pe care am vrut să le trimit eh, sunt trei. Primul, trebuie să încurajăm statele din spațiul economic european și Elveția să continue să-și intensifice eforturile pentru transpunerea, aplicarea și respectarea legislației în vigoare în uh, piața internă. Și în acest sens fac apel la Elveția să facă să fie efectivă aplicarea directivei cu privire la recunoașterea calificărilor uh, profesionale și să transpună cât se poate de repede directiva revizuită din 2013. În al doilea rând, trebuie să ne punem semne de întrebare cu privire la consecințele asupra liberei circulații a persoanelor ca urmare a inițiativei populare elvețiene din februarie 2014. Trebuie să fie prioritatea noastră și, în acest sens, cer Uniunii Europene să aibă o poziție fermă vis-a-vis -vis de principiile fundamentale de liberă circulație a persoanelor. De asemenea, în avizul meu cer uh, Elveției să continue să acorde condiții de primire privilegiate lucrătorilor și întreprinderilor din Norapanu. Insist și asupra faptului că măsurile unilaterale luate de Elveția în favoarea cetățenilor croați nu sunt suficiente, acestea nu pot uh, înlocui ratificarea protocolului de Um, extindere a LCP-ului um, um, și asupra Croației. Și în plus încurajăm Elveția să acorde condiții necesare participării la programul Erasmus Plus care au fost uh, suspendate și da, facem prin acesta apel la Elveția să nu penalizeze noile generații elvețiene și um, europene. Și încă un lucru asupra căruia vreau să insist aici este importanța um, îndepărtării tuturor obstacole în calea mobilității uh, profesionale transfrontaliere uh, cu Elveția și cu toate statele din spațiul economic european. Pentru atingerea acestui obiectiv, a trebuit să favorizăm uh, învățarea de limbi străine și uh, Eh, să informăm mai bine, să însoțim mai bine lucrătorii pentru a-și găsi eh, un loc de muncă, mai ales prin rețeaua EURES. Iată, dragi colegi, ce voiam să vă mm, comunic prin acest aviz. Eh, vreau să mărturisesc că în calitate de cetățean de la mm, graniță din Alsacia și care se confrunt, confruntă Um, în viața de zi cu zi cu obstacolele legate de frontiera elvețiană. Înțeleg foarte aceste, aceste lucruri bine, dar cred că și uh, colegii și cetățenii care sunt la frontiere cu Elveția sau cu alte state, cu Italia sau cu Germania, uh, știu mai bine acest lucru, deci ne, trebuie să ne gândim foarte bine la efectele devastatoare pe care putea să le aibă referendumul din um, februarie 2014. Înainte de a trage mm, niște concluzii și de a încheia și de a asculta ce au de spus colegii și raportorii din umbră, aș dori să mulțumesc uh, serviciilor um, uh, Comisiei uh, pentru Ocupare și Afaceri Sociale, colaboratorii din grup și echipei mele. Acum vă stau la dispoziție, ascult ce aveți de spus cu privire la acest aviz. Thank you. I'll give the floor to... Mulțumesc. Dau cuvântul acum uh, raportorilor, celor câțiva raportori din umbră pe care îi văd în uh, sală. Doamna Harkin dorește să adauge ceva. Mulțumesc. Da, sprijin întru totul uh, raportoarea pentru acest aviz. Există o serie de preocupări în privința actelor juridice pe care se bazează cooperarea între SE și toate și Elveția și este clar că trebuie să uh, încercăm să garantăm integritatea pieței unice. Raportoarea a vorbit despre referendumul din uh, februarie 2014 și despre deschiderea negocierilor în mai 2014 pentru un cadru instituțional nou este clar că e nevoie de un astfel de acord pentru a asigura participarea Elveției la piața internă. Sprijin raportoarea în uh, ideea că uh, Euro Europa trebuie să păstreze o poziție fermă în această privință și să sprijine în continuare pro, uh, proiecte, programe gen Erasmus și Uh, directiva în privința calificărilor profesionale și recunoașterea acesteia și în Elveția. Mulțumesc! Mulțumesc! Dina Cari, nu. Tatiana Zanuca de la Verzi. Ținem să o felicităm pe raportoare pentru sugestiile făcute, uh, pe care le împărtășim întru totul. În ceea ce privește accesul uh, lucrătorilor și societăților comerciale elvețiene la piața euro, uh, europene, la piața um, elvețiană, precum și în ceea ce privește referendumul din 9 februarie 2014. Noi credem că declarația ar trebui să fie mult mai uh, consolidată și să se insiste mai mult pe accesul angajaților și societăților europene la piața elvețiană. Vom face un amendament în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul vicei, vicepreședintei doamna Iasloviețca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, permiteți-mi să-i mulțumesc doamnei Sander pentru acest aviz, aviz excelent, în care se vorbește despre punctele cheie ale cooperării noastre cu Elveția. Un acord cu Elveția în privința liberei circulații a bunurilor, serviciilor și persoanelor reprezintă baza viitoarei cooperări, dar și cooperării de până acum în programe științifice, programul Erasmus, programe extrem de importante pentru tinerii care se află în zona de frontieră. În ceea ce privește referendumul din februarie 2014, acesta nu trebuie neglijat. Trebuie să apărăm libera circulație, pentru că aceste restricții impuse de Elveția um, nu fac decât să se extindă la nivelul Europei folosirea pieței unice nu poate fi unilaterală cu avantaje doar pentru una dintre tabere. Cred că avizul comisiei noastre trebuie să aibă un mesaj foarte clar în această direcție. Mulțumesc. Doamna Steinduc. Și noi mulțumim autoarei. Autoarei acestui aviz pentru raportul său. Împărtășim multe dintre ideile exprimate mobilitatea transfrontalieră și tot, tot ceea ce o împiedică trebuie îndepărtat, iar în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, Elveția, respectiv noi față de Elveția, tocmai în ceea ce privește principiul uh, liberei circulației a uh, angajaților, trebuie să nu cedăm, trebuie să ne gândim că nu se poate să existe excepții în cadrul spațiului economic european, de aceea toți trebuie să respecte regulile comune întru totul. Vom mai completa unele dintre puncte, deoarece pentru noi este important să existe garanții în cadrul Horizon 2020 pentru cercetătorii care participă la acest program. Și mai avem și câteva puncte mai minore de menționat, însă mulțumim pentru acest uh, model prealabil și, de asemenea, pentru colaborare. Thank you. Uh, did Mr. Get... Mulțumesc. Domnul Gheriche a cerut cuvântul? Aveți cuvântul. Doamnă președinte, am, uh, citesc această declarație în, domn, în numele domnului Bașir, care din păcate nu poate participa la întâlnirea din această dimineață. Uh, din partea ECR salutăm acest raport uh, care uh, subliniază uh, obstacolele la desăvârșirea pieței interne. Elveția reprezintă unul dintre partenerii noștri de vârf. Noi salutăm implementarea de, plină a, de plină a pieței interne și colaborarea Elveției. Mulțumesc doamnei Sander pentru activitatea sa. Ne bucurăm că Um, focalizarea inițială, inițială pe creșterea economică și uh, ocuparea forței de muncă sunt consolidate. Atât avizul doamnei Sander cât și raportul IMCO inițial fac uh, trimitere la referendumul care s-a ținut în Elveția în data de 9 februarie 2014. Cred că nu putem uh, ignora legitimitatea acestui vot ca reprezentanți aleși trebuie să apărăm valorile democratice și printre acestea se numără și recunoașterea dreptului dre- uh, cetățenilor de a avea cu un cuvânt de spus în, acele chestiuni, în unele chestiuni prin intermediul referendumurilor. În acest aviz, acest uh, drept uh, fundamental este oarecum pus sub, sub semnul întrebării este clar că uh, statul de drept și dispozițiile din uh, acorduri uh, trebuie să fie respectate, dar trebuie să recunoaștem în aceeași măsură că, având în vedere că SEE a fost, că de, încă de la crearea SEE, UE a trecut prin schimbări majore, schimbări care au adus multe avantaje, dar să nu uh, uităm și de provocările lansate pentru a ne asigura o de o funcționare uh, în condiții bune a pieței interne. Aș aștept cu nerăbdare să conlucrez cu raportorul, raportoarea și colegii în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Dominic Marta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Vin în întâmpinarea uh, antevorbitorului meu. Elveția apără și pe bună dreptate, după părerea se apără și după bună dreptate, după părerea mea. E vorba despre o voință populară care s-a exprimat în 9 februarie 2014. Mie mi se pare foarte ciudat să aveți îndrăzneala de a pune sub semnul întrebării exprimarea voinței poporului elvețian, care s-a exprimat, deci, în interesul țării sale. După părerea mea, această chestiune nu vă privește. Și mi se pare foarte curios, având în vedere că astăzi suntem în 7 mai, la câteva zile de 29 mai. În 2005-29 mai, poporul francez a spus nu, pe calea referendumului, Constituției Europene în procent de 54%. Și ați călcat cu lejeritate în picioare acest nu al francezilor, atât dreapta cât și stânga la 10 ani după această dată, vi se pare ciudat că popoarele să se revolte împotriva acestei construcții și vă uimește uh, creșterea populismului pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Aveți mare grijă, până la urmă ce se întâmplă nu este altceva decât opera voastră. Nu puneți botniță popoarelor, mai ales când acestea s-au exprimat în mod liber. Vă mulțumesc! Semna Banche, verzi. Erați pe listă, dar nu vreți să luați cuvântul. Bine, atunci vom trece la vot. Data limită pentru depunerea amendamentelor în ceea ce privește SE Elveția, data de 12 mai, ora 12. Doamna Iașlovietska vrea să adauge ceva. Înainte de a trece la vot, permiteți-mi să îmi exprim o temerea pe care mi-o inspiră lucrările comisiei din ultimele zile. Am putut observa activitatea directă și indirectă pe marginea a două documente care fac obiectul votării de astăzi. Este vorba despre raportul privind uh, instituirea unei platforme europene pentru, împotriva muncii nedeclarate și un al doilea Uh, text care vizează întreprinderile familiale. Este vorba despre două texte care nu respectă uh, normele comisiei noastre. E vorba despre un sector critic, cu atât mai mult în ziua de astăzi. Lansez un apel, deci, către colegi să nu se accepte scăderea uh, normelor și standardelor activității noastre, pentru că aceasta se va repercuta asupra valorii definitive a lucrărilor noastre. Trebuie să asigurăm o activitate de calitate și să, dă, să fim noi înșine exemplari. Eh, Madame eh, Ansander. Doamna Ansander, vă mulțumesc, eh, doamnă președinte. Astfel am ocazia de a răspunde colegilor mei și de a încheia discuția în privința relațiilor noastre cu Elveția. Țin să mulțumesc colegilor pentru intervenții și observații. Îi asigur că în curând vom avea ocazia de a discuta diferitele puncte relevate. Suntem uh, toți de acord, după părerea mea, în a spune că Elveția este un uh, partener de marcă al Uniunii Europene. În niciun caz nu este vorba de a încălca, uh, de a nu respecta sau de a pune sub semnul întrebării rezultatele referendumului, dar trebuie să găsim o modalitate de a colabora și pentru a asigura continuarea acestei colaborări între UE și Elveția. La final, aș dori să spun celor sau celui care a spus că nu prea avem de-a face și că noi n-ar trebui să ne băgăm nasul în această chestiune, îi reamintesc că zi de zi circa 290 de mii de lucrători frontalieri intră pe, teren, pe terenul Elveției pentru a lucra și cred că trebuie să ne ocupăm de condițiile lor de muncă. Deci nu este vorba despre o chestiune falsă aceasta cu Elveția, din potrivă. Thank you. There are others of you who wants the floor. Mulțumesc. Cred că au mai cerut și alții cuvântul, dar trebuie să trecem la vot, pentru că avem, uh, sunt foarte multe voturi astăzi, așa că vom continua cu votarea. Pentru cei care nu erau aici la începerea ședinței, uh, țin să spun că s-au operat câteva modificări pe lista de votare. Punctul 8 în ordinea listei de votare. Deci, punctul 8 va fi votat în primul rând, apoi 10, apoi punctul 9, apoi punctul 6, iar ultimul, punct, punctul 7. Cred că s-a operat această o modificare și în lista de votare electronică, dar uh, țineam să vă atrag atenția asupra acestor modificări. Începem așadar cu compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri Verificare electronică. The vote is open. S-a deschis votul. Two EPP too many. Doi PP în plus. Unul doar în plus acum. Situația rămâne neschimbată. Se adoptă cu o majoritate clară. Compromisul A. AF, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AG, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu un vot în plus. Compromisul AI, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare electronică la compromisul AI. Am deschis votul. Am închis votul. nas devine caduc, de fapt, AI. Nu mai luați în seama acest vot. Trecem la următorul, la AH. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. L. Cine este pentru? A. A. K. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul AL. A, nu. Amendamentul 287. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Vreți verificare electronică? Votul a fost clar. Haideți să facem. Votul s-a deschis. La amendamentul 287. S-a închis votul. Compromisul AL. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendament 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis AM și AM amic, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis AN, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis AO pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică. Am deschis votul. Vot închis. Se respinge cu un vot. Compromis AP pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis AQ pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificare la compromisul AQ. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă cu 9 voturi în plus. Compromisul AR pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. compromisurile AS și AS-amic Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. De fapt, e caduc deja din cauza Uh, adoptării lui AI. Trecem la compromisul 80. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul AT. AU Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificare electronică. Am deschis votul. Am deschis votul. Se adoptă. Compromisul AV. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendament 458. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificare electronică la 458. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendament 459. Cine este pentru? A fost retras? Aha. Dar amendamentul 461 nu a fost retras, nu? Deci, vot pe amendament 461. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu, trebuie neapărat să verificăm electronic. Am deschis votul. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare electronică la amendamentul 34. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. Compromisul AW. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendament 466. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare electronică la amendamentul 466. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificare electronică. Am deschis votul la amendamentul 78. Am închis votul. A, SN, uh, Socialiștii și Democrația, un vot în plus. Nu, acum e bine. Se respinge cu un vot. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 83. Verificare la amendamentul 82. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Am ajuns acum la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, se adoptă. Compromis C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu știu, verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? Verificare electronică la 92. Am deschis votul. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificare electronică la 93. Am deschis votul.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 Amendamentul 103. Pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. Amendamentul 104. Pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. Compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 113. Verificare electronică, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu o diferență de un vot. 107, 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 119, verificare electronică,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 la amendamentul 131. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic la amendamentul 131. Votul este deschis. Votul este închis. Iată că se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic amendamentul 133. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Diferență de două voturi. Amendamentul 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 136. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic la amendamentul 136. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 137. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 138. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, nu pot să-mi dau seama, așadar trebuie să deschidem votul electronic. Amendamentul 138, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Și iată care este rezultatul. Amendamentul 139. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Amendamentul? Nu. Compromisul L pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu pot să-mi dau seama, așadar va trebui să deschidem votul electronic. La compromisul L. Compromisul L, votul este deschis. L de la language sau Luxemburg. Votul este închis. Bun, se adoptă. Se pare că există o oarecare neînțelegere și sunt convinsă că este vina mea că nu mi-am dat seama. Trecem acum la compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul. Compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 150. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 154. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul O. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Q. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 175 pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. Amendamentul 177. Partea 1. Fără cuvintele Entities for the Social Partners, the appropriate framework. Și pentru partenerii sociale acesta este cadrul uh, adecvat. Cine este pentru? împotrivă, abțineri să respingem. Și acum, cea de-a doua parte devine caducă, așadar trecem la compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul U. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul W. Pentru. Compromisul V. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul W. Pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul X. Nu. Amendamentul 13. Votăm mai întâi amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la amendamentul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Da, se respinge la o diferență de două voturi. Compromisul X pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 217 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 218 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 219. Nu, verificăm înainte la 218. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu o diferență de 3 voturi. Amendamentul 219. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 220. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 229 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Nu sunt sigură de rezultat. Votul este deschis. Votul este închis și se respinge la o diferență de două voturi. Compromisul AB pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ABA pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm la compromisul ABA. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 200. 238. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 239 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 246 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul Amendamentul 18 și Amendamentul 18. Votul este... Cine este pentru? Împotrivă? Nu. O luăm de la capăt. Pentru. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 247 și amendamentul 19 pe care le votăm împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final cu privire la proiectul de raport astfel amendat. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. 44 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Vot final cu privire la proiectul de rezoluție legislativă. Cine este pentru? Nu, uh, vom avea tot vot final apel nominal. Votul este închis acum. 44 pentru. Mulțumesc și intervenție fără microfon. Îl voi ruga pe domnul Pirinski, dacă dorește, să spună câteva cuvinte înainte de a lua decizia cu privire la negocieri. Uh, vă rog, domnule Pirinski, aveți cuvântul dacă doriți. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori uh, să mulțumesc cât se poate de sincer Comisiei pentru implicarea activă în această procedură de vot și sunt recunoscător pentru sprijinul foarte puternic pe care l-am primit. Aș dori ca Comisia să accepte uh, decizia de a intra în trialog, pentru că această platformă este foarte importantă, este un punct important pentru societatea europeană și cred că ar trebui să fim cât se poate de activi uh, astfel încât să ajungem în etapa finală a creării acesteia. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat direct parte la pregătirea acestor documente, raportului, a proiectului de decizie. Raportorii din umbră au lucrat luni de zile împreună cu noi, s-a ajuns la un common understanding, la o relație de încredere și cred că toate acestea au dus la un rezultat bun, un document care este de o calitate foarte bună. Nu știam care ar putea să fie rezervele la început, însă cred că putem să continuăm cu un sprijin bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pirinski. Votăm acum cu privire la decizia de a intra în negocieri cu Consiliul. Votul este deschis. Votul este închis. Iar rezultatul este 43 pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. you for taking part in the voting. Mulțumesc că ați participat la sesiunea de votare și acum vom trece Vom continua cu agenda noastră. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, dimensiunea urbană a politicilor Uniunii Europene. we, now we are back on the... Nu. Revenim la restul listei de vot. Trecem însă întâi la punctul 10, dimensiunea urbană a politicilor UE și apoi trecem la uh, întreprinderile familiale din Europa și apoi la uh, fondul social și amendarea regulamentului respectiv și la uh, inițiativa privind angajarea tinerilor, apoi adoptarea proiectului uh, de aviz sub formă de scrisoare referitoare la cererea de asistență din partea FEG. Așadar, începem uh, cu dimensiunea urbană a politicilor UE. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 este un vot pe părți, așadar votăm întâi cu privire la prima parte. Encourages investment programs, încurajează programele de investiții. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, independent from, și așa mai departe. Deci, independent de cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul CA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 15. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Și se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Pen... Nu, își cere scuze vorbitoarea. Amendamentul 18. Vot pe părți. Prima parte. ask the Commission până la Rural Areas. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, by reducing, până la in these fields, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E. Nu. Amendamentul 20 mai întâi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul K. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul? Nu. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-mi pot da seama. Așadar, votăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul 41. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 49, votul este deschis. Votul este închis. Douăzeci trei la douăzeci trei. Amendamentul cincizeci. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la amendamentul 52. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul D. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. cinci pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la amendamentul 55. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. ultimul vot este un vot pe părți, 58. Prima parte, de la Neudstat până la EU Added Value. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, se adoptă, își cere scuze, doamna președinte. cea de-a doua parte, de la Believes that EU Policies până la Regional Policies. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votul final, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă cu 44 de voturi pentru. Okay. Um, thank you. Mulțumesc. Trecem Acum la întreprinderile familiale din Europa. Are you ready? We start with... Sunteți pregătiți? Începem cu amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu diferențe de două voturi. Da. Doamnă președintă, vă rog să vă asigurați că persoanele care spun verificați sunt eurodeputați, nu altceva. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această observație. Am auzit-o și data trecută. Amendamentul 2. Vot pe părți. Prima parte. whereas family businesses până la corporations. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. And whereas până la free of charge. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. E vreo problemă? S-a închins votul și amendamentul e respins. Amendamentul 8 pentru. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Verificăm la amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Nu, verificăm la 11 întâi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Cu diferență de șase voturi. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Vot pe părți. Partea 1. Whereas it is crucial, până la the family, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Prima parte. S-a deschis votul. Trebuie să luăm de la capăt. A fost o problemă tehnică. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, notably the scope, până la 600.000 de locuri de muncă, 600.000 jobs. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abținere. Se adoptă. Verificăm. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Încă o dată. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. La 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul de pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Patruzeci și nouă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 50. Vot pe părți. Partea 1 having identified pronoun within the family, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm partea întâi de la amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Lowering the gift and promoted. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm partea a doua de la amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru. Amendamentul 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 55. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 70. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Deschidem votul la amendamentul 75. S-a închis votul. Se adoptă. Șaptezeci și șase pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 79. Prima parte. Fără cuvintele Reduced Inheritance and Gift Taxes. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Aceste cuvinte. These words. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Partea a doua, de la amendamentul 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Poate e respins. Să verificăm. Verificăm amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 82. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Optzeci și șase pentru. Împotrivă. Abțineri. Repetăm votul la amendamentul 86. Trebuie să-l votăm. Votăm amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 87. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm, 87, s-a deschis votul. Doamnă președinte, se poate că compromisul H înlocuiește amendamentul 85, ceea ce înseamnă că toate celelalte uh, devin caduce. De ce votăm? nu e vorba de amendamentul 86 în sine. A fost transformat într-un compromis. Amendamentul 85 nu a fost votat ca un amendament 85, ci ca compromisul H. Și acum votăm toate celelalte amendamente de la paragraful 4, de la alineatul 4. Votăm acum amendamentul 87 pentru Nu, votul e încă deschis. Pot să spun că s-a închis votul? Da, bun, atunci să spun. Respins. Amendamentul 88. Votăm și la acesta? Da, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 93 este următorul. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. 98. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 101. Nu, verificăm 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 101 pentru împotrivă abțineri se respinge. 103 pentru împotrivă abțineri se respinge. 104 pentru împotrivă Abțineri se adoptă. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm proiectul de aviz, așa cum a fost modificat, prin vot uh, cu, um, um, prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 4 voturi. Okay, we vote on the question for oral. Votăm întrebarea cu solicitare de răspuns oral, regula 128, inițiativa primind uh, um, ocuparea tinerilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea? Trebuie să votați electronic. Vă mulțumesc. a închis votul. Se adoptă. Fantastic to be unified. Bine să fim în sfârșit uniți. Uh, next item is item. Următorul punct este punctul 7 cu privire la FG pentru Nu, este vot electronic, de fapt. Pentru. Cei care n-au votat au pierdut șansa să închis votul, se adoptă cu 45 de voturi pentru. Acesta a fost ultimul vot. Am fost uniți eh, pe deplin la ultimele două voturi. Eh, lucru extraordinar. you for taking part in the voting session. Vă mulțumesc că ați participat la vot, însă acum continuăm cu ședința noastră, ceea ce înseamnă că nu puteți să vorbiți uh, liber în uh, această sală. Vom avea trei vorbitori uh, din partea instituțională a facilității de microfinanțare, comisia, fondul de investiții și o firmă de consultanță care a făcut evaluarea interimară a programului și apoi o să ascultăm de la ADE, un intermediar financiar din Franța, și apoi de la un beneficiar al programului de aici, de la Bruxelles dau cuvântul vorbitorilor, fiecare are 5 minute. În primul rând dau cuvântul Comisiei Europene, reprezentată de doamna Andrea Mayer, șef de echipă la um, antreprenoriat, microfinanțare și multe alte domenii. Aveți cuvântul, doamnă Mayer. Mulțumesc foarte mult! Mi s-a cerut să fac o prezentare pe scurt a facilității uh, de microfinanțare Progres, care a început în 2012, în mijlocul crizei. Doamna președinte, vă rog să apropiați mai mult de microfon. In order to contribute to employment and social pentru a contribui la ocupare și incluziune socială, programul Progress uh, facilitează accesul la microfinanțare pentru persoane și micro-întreprinderi și mai ales din vul, uh, grupurile vulnerabile pentru a lansa o afacere. Noi ne-am uh, fixat o țintă la început și anume de 46.000 de microcredite în valoare de 500 de milioane de euro, uh, uh, contribuția UE 100 de milioane, o, o contribuție din partea BEI tot de 100 de milioane și apoi produsele oferite au un efect de pârghie, deci dacă se investește un euro, garanția este de mai mult de un euro în microcredit ulterior. Bugetul uh, BEI și bugetul UE este dublat în uh, Fondul European de Investiții care nu acordă direct aceste microcredite, uh, direct uh, societăților, ci statului. Deci, uh, bănci, um, Eric Erickson vă va spune mai multe mai târziu în această privință, iar acești intermediari dau apoi microcreditele micro-întreprinderilor. Deocamdată avem 20, 76 de operațiuni cu 60 de uh, finanțări în 22 de state membre până la finele lunii mai. Um, 22 de state membre reprezintă o pondere foarte bună. Mulți uh, cer asistență, dar deocamdată nu există tranzacții în restul de șase țări. În ceea ce privește țintele, uh, puteți vedea până acum că deocamdată avem 31 de, milioane, de mii de microcredite, deci suntem uh, departe de atingerea țintei uh, în termen de volum, pentru că Inițial, uh, um, am uh, vizat grupurile mai vulnerabile care cer credite mai mici. În ceea ce privește țintirea grupurilor dezavantajate, aceste um, date se bazează pe datele micro-întreprinderilor. Deci vedeți că sunt uh, defalcate pe patru uh, sex, vârstă, uh, statut al ocupării. Aici avem circa 60% de persoane care erau înainte șomere sau inactive, deci iată un semnal foarte bun. Datele nu sunt perfecte, dar totuși, în general, microfinanțarea apare să-și atingă scopurile. Rezultatele vă vor fi prezentate mai pe larg de către Karen Axström ulterior. În ceea ce privește perspectivele de viitor, uh, în programul EASI există trei elemente. Pe de o parte, garanțiile și instrumentele finanțate. În al doilea element, uh, finanțarea construirii capacității. E vorba de un act uh, foarte important al Parlamentului. Și apoi, în a treia, în a treia axă, avem asistența tehnică pentru construirea capacității. E vorba de programul de ajustare pe care îl aveam înainte. Deci, practic, acum microfinanțarea se regrupează întru totul într-un singur program față de perioada de programare precedentă, în care toate acestea erau împărțite între mai multe DG-uri și inițiative. Câteva trăsături ale programului EASI este un instrument de finanțare specific uh, întreprinderilor sociale, finanțează uh, construirea capacității, probabil uh, um, deci, precum spuneam, noi vizăm în special întreprinderile sociale. Parlamentul European a introdus o dispoziție în ceea ce privește supraîndatorarea în, la considerente, dar noi am consolidat acest uh, aspect introducând o dispoziție prin care cerem respectarea codului de conduită și dispozițiilor acestora în ceea ce privește microfinanțarea. De asemenea, am îmbunătățit uh, cerințele de raportare Am modificat condițiile pentru garanții, n-am să intru, intru acum în detalii, și apoi am consolidat formarea, uh, cerințele de formare și mentorat pentru a asigura un uh, sprijin uh, potrivit pentru lansarea unei afaceri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Maier. Dau acum cuvântul reprezentantului pentru Fondul European de Investiții, domnul Pari Erickson, Per Erickson. Aveți 4 minute la dispoziție, 5 minute la dispoziție. Mulțumesc. Vă voi face o prezentare generală uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a progreselor uh, facilității pentru microfinanțare, EPMF strategia de punere în aplicare. Am hotărât să avem o strategie multiprodus pentru că piața este foarte heterogenă în uh, UE. Avem o gamă foarte largă de intermediari financiari, uh, de la bănci până la mm, non, entități non-bancare, agenții de dezvoltare, bănci de dezvoltare, instituții de microfinanțare și așa mai departe. Am oferit această gamă largă, acest, acestei game largi de intermediari financiari, o serie largă de instrumente, cum ar fi credite de tip senior și până la capital. Practic e vorba de finanțare pe termen lung în uh, moneda locală și uh, avem uh, rate ale dobânzii fixe. Produsele Uh, sunt în format standard, în uh, drept uh, englez și în limba engleză și vizează în, prin, în principal instituțiile de creditare non-financiară. Avem garanții, deci o acoperire de risc am folosit uh, principiul delegării pentru aprobarea creditului. Fiecare intermediar își asumă uh, aprobarea. Avem un uh, mecanism de acoperire a pierderilor, un mecanism simplu. Este un instrument gratuit și um, avem în vedere toate tipurile de intermediari financiari. Am aplicat de asemenea diferite tipuri de um, de stimulare pentru aceste microcredite. Avem um, taxe de angajament pentru garanții avem um, preplăți uh, obligatorii, timpurii pentru credite, atunci când uh, intermediarii nu folosesc întregul, întreaga finanțare. Am încercat să maximizăm um, atingerea socială și am aplicat în general și cerințele de cofinanțare aceste fonduri nu uh, ob, uh, provin în parte și de la fondurile pe care le pot uh, obține uh, societățile însele. În ceea ce privește structura de punere în aplicare, avem un uh, gestionar de fonduri în persoana uh, Fondului uh, European de Investiții, în principiu, acest um, fond de investiții era deschis uh, unei participări destul de largi. Ideea era însă să uh, nu piardă esența fondului. În ceea ce privește garanțiile, avem un acord bilateral cu Comisia mm, dar uh, Dacă e să vedem care sunt rezultatele uh, punerii în aplicare, în stânga vedeți care sunt țările, numărul de contracte, uh, de uh, de microdebitor și apoi volumul în uh, euro. în partea a doua a perioadei de punere în aplicare a crescut foarte mult uh, atingerea și volumele mm, acestor credite. Deci au crescut până la urmă și numărul uh, contractelor propriu-zise față de prima perioadă. Deci iată, suntem, uh, suntem pe calea cea bună E vorba de 350 de mii de microcredite pentru a atinge ținta de 46 de mii de microcredite. Ce am Deocamdată pare că conceptul de bază merge foarte bine. Este, avem mai mult de 50 de intermediari în 22 de țări și suntem convinși că vom, ne vom atinge obiectivele atât în ceea ce privește uh, uh, sumele de finanțare, cât și numărul celor care beneficiază de aceste microcredite. Uh, noi suntem convinși că suma inițială de 23,6 pentru uh, buget garantat este insuficientă de asemenea, ne-am dat seama că punerea în aplicare cu băncile este mai problematică. Băncile sunt foarte mari și uh, microcreditarea practic nu poate um, intra în competiție cu marile proiecte ale băncilor, pentru că e vorba de sume mult mai mici. Apoi, în ceea ce privește produsele de capital, și acestea sunt uh, greu de puse în aplicare, e nevoie de uh, Uh, construirea capacității, destul de greu de găsit co-investitori uh, și unele dintre aceste microfinanțări sunt folosite drept uh, bază și nu capital comun. Mulțumesc! Thank you. Uh, then I'll give the floor to uh, uh, Ms. Mulțumesc. Doamna Corin Adström are cuvântul acum, consultant în Departamentul de Politici economice, care va vorbi despre programul REMBO. Mulțumesc că voi uh, vorbi în calitate de evaluator intermediar al programului de microfinanțare și voi încerca să îmi respect cele 5 minute alocate și să mă concentrez pe ceea ce cred că putem să aducem ca valoare adăugată la prezentările deja auzite. Evaluarea intermediară a fost solicitată de către Comisia Europeană și nouă ni s-a cerut să analizăm uh, eficacitatea implementării, complementaritatea, eficiența și sustenabilitatea uh, rezultatelor uh, obținute până în iunie 2013. Așa cum a spus și domnul Erickson, au existat evoluții importante de atunci în ceea ce privește volumul și cred că concluziile la care am ajuns referitoare la prima perioadă, prima perioadă intermediară, uh, ne vor oferi câteva rezultate importante și promițătoare în ceea ce privește beneficiile pentru microdebitori în principal. Dacă este să analizăm eficacitatea, văzută ca un instrument care a sporit accesul la finanțare pentru grupurile targetate, ei bine, apar uh, dovezi clare că așa s-a întâmplat cu adevărat. Am uh, realizat un sondaj în rândul acestor uh, persoane care iau credite și au fost luate în considerare tot felul de criterii, cum ar fi dificultatea de a ajunge la acestea și am observat că 68% au aplicat pentru un credit pentru prima dată și 56% au spus că ar fi fost imposibil să obțină un credit altfel Uh, ba chiar unii dintre ei chiar încerca să facă acest lucru și eșuaseră în încercarea lor. Pentru, uh, în încercarea de a se ajunge la uh, micro întreprinzătorii vulnerabili, mă refer la minorități, la persoane cu dizabilități. Ei bine, cu referire la aceste persoane există mai puține rezultate, mai puține concluzii, iar vulnerabilitatea este ceva mai mare, după cum s-a arătat la ultimul climat uh, pe acest domeniu. Exemplul este clar, mai ales dacă ținem cont de nivelul de venit al uh, respondenților pe care i-am uh, chestionat. 23% trăiau dintr-un venit care era sub nivelul de sărăcie stabilit de Eurostat. Sărăcia în Uniunea Europeană este la un nivel de 18%. Așadar, acesta este un semn clar că instrumentul, cel puțin din punct de vedere financiar, încearcă să ajungă și să ajute și persoanele vulnerabile. Obiectivul, uh, unul dintre ele cel puțin, a fost să ajute uh, și persoanele mm, care au probleme uh, din punct de vedere social și economic. Și acest lucru nu a fost realizat într-un totul. Probabil că dacă ar fi fost pus accentul mai pregnant pe acest domeniu, s-ar fi ajuns la rezultate mai bune. Dacă este să urmărim impactul asupra microdebitorilor, rezultatele ne arată că a dus la întrajutorarea persoanelor fără serviciu să își înființeze propria afacere. Mulți dintre ei uh, erau persoane uh, independente care lucrau pe cont propriu în momentul în care au aplicat pentru credit unii dintre ei erau șomeri, iar atunci când au fost contactați pentru evaluare, aceste persoane s-au autodeclarat ca fiind uh, persoane uh, self-employed. Evaluarea ne arată că numai cam 4% dintre aceste persoane uh, își deschiseseră o afacere, dar lucrurile intraseră pe un făgaș bun. Jumătate dintre uh, Uh, afacerile care au, fost, uh, care au participat la acest sondaj erau uh, mai tinere de șase luni și Sigur că au existat și exemple referitoare la ce a însemnat acest microcredit pentru cei care l-au obținut, cei care le-au oferit un capital pentru a-și începe o afacere, respectiv pentru a investi banii în acest scop. În cadrul sondajului, jumătate dintre ei chestionați au declarat că a existat o sporire a venitului în ceea ce privește cifra de afaceri și mulți dintre ei au declarat venitul ca uh, un rezultat pozitiv al uh, obținerii microcreditului. Și acesta este o indicație bună referitoare la un posibil impact viitor al instrumentului și al microcreditului pentru cei care apelează la el. Dacă este să analizăm beneficiile pe care le-au avut intermediarii, deci instituțiile de microfinanțare, mai ales cele mai mici au declarat că faptul că s-a aplicat pentru o garanție sau un microcredit din partea acestor instituții, negocierile care au avut loc, acordurile, partea legislativă, ei bine, toate acestea au contribuit acestea au contribuit la dezvoltarea capacităților instituționale. Astfel, aceste instituții au fost mai bine pregătite pentru căutarea de finanțare și uh, din alte surse, care este de asemenea un obiectiv important. Au declarat de asemenea că finanțarea provizorie din partea facilității i-a ajutat să își asume riscurile uh, mai ușor și să ofere credite uh, la, în niște condiții mai bune, respectiv cu o dobândă mai bună. Printre recomandări, aș dori să subliniez un lucru. Am observat că, în ceea ce privește complementaritatea, au existat puține exemple de colaborare între Fondul Social European și progresul uh, și acest um, instrument IPMF. Există multe puncte comune între acestea în majoritatea țărilor și peste tot există programe de sprijin pentru IMM-uri, pentru susținerea antreprenoriatului feminin și așa mai departe. De aceea, ar trebui să existe o interconectare mai mare între cele două instrumente pentru a îmbunătăți complementaritatea. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc și voi da acum cuvântul doamnei Loa Cusela Coster, director pentru finanțe și operațiuni la ADIE, un intermediar financiar din Franța. Așadar, doamnă, aveți cuvântul. Voilà, je vous présente aujourd'hui Vă mulțumesc. Astăzi vă prezint uh, experiența uh, ADI. Este vorba despre o, uh, un instrument de finanțare nebancară din Franța și care a beneficiat de sprijinul programului Progress în ultimii ani. Vă voi face o scurtă prezentare în privința instituției noastre de microfinanțare. ADI a fost creat în 1989 deci e vorba de 25 de ani de existență, avem trei uh, misiuni. Pe de o parte, finanțarea celor care nu au acces la, finanța, la mm, creditare, asigurându-le microcredite, uh, însoțirea acestor uh, mici întreprinzători pentru ca, dincolo de aspectele financiare, să își asigure toate posibilitățile de a avea succes și apoi, în fine, uh, de a contribui la îmbunătățirea cadrului uh, legislativ și reglementar în Franța, pentru ca, pe de o parte, aceste mici întreprinderi să-și uh, poată duce activitatea, să-și desfășoare activitatea și, de altfel, să, fie, să se poată crea cu ușurință. Pentru a vă da câteva cifre, vă pot spune că în 2014 numai puțin de 16.000 clienți au obținut o microcreditare din partea ADI pentru crearea sau dezvoltarea de micro-întreprinderi. Unii dintre aceștia au obținut și credite pentru a se putea reîntoarce în funcția de angajat salariat. Anul trecut au beneficiat mai mult, mai mult de 20.000 de persoane la serviciul de însoțire, deci e vorba despre informații, sesiuni de informație colective sau sesiuni de coaching individuale. De asemenea, avem și uh, programe de microasigurări pentru a răspunde nevoilor micro-întreprinderilor și micro-întreprinzătorilor. Care e diferența între ADI și alte structuri care acordă credite ei bine, uh, publicul țintă. Iată, deci, uh, câteva cifre în acest sens care arată clar că uh, cota parte a clienților care se adresează ADI reprezintă în proporție de 44% persoane care se află sub pragul de sărăcie în momentul în care fac cererea de creditare mai mult de o, uh, un sfert din uh, clienții noștri știu doar să citească, să scrie și să socotească. Ba chiar 10% dintre aceste persoane sunt complet analfabete. Partea tine, uh, cota partea tinerilor și a femeilor este foarte mare, mult mai mare decât media națională franceză. ADI acționează pe întregul teritoriu al Franței, atât în uh, Franța metropolitană, cât și în teritoriile de peste mare, în Guiana, uh, Antile, Maiot și face acest lucru grație unei uh, echipe de angajați salariați și având în vedere că dispunem de un statut asociativ, deci practic suntem o fundație, Putem face apel și la o echipă de voluntari, numai puțin de 1300 de persoane, e vorba în general despre pensionari, care uh, se implică gratuit în uh, acțiunile ADI. Pentru a desfășura aceste operațiuni de microcreditare, ADI uh, împrumută fonduri de la multe bănci franceze și prin intermediul programului Progres uh, a putut beneficia de asemenea uh, de un împrumut pe uh, termen lung care a putut permite acordarea de microfinanțare. În ceea ce privește bugetul de exploatare, ei bine, beneficiem de fonduri publice, fonduri europene, de donații private um, de la întreprinderi sau uh, persoane și cheltuielile de funcționare sunt um, acoperite în parte și de produsele creditelor acordate până acum. În ceea, ce privește de programul, în ceea ce privește programul Progres, am putut beneficia de acesta în mai multe rânduri. În decembrie 2012 am putut semna un contract de garanție pentru acoperirea unei producții de uh, circa 33,6 milioane de microcredite uh, milioane de euro de microcredite. De asemenea, în decembrie 2013 am semnat un contract pentru 5 milioane de euro, uh, uh, contract de împrumut de tip senior loan, și apoi în decembrie 2014 am uh, semnat o, un amendament al contractului din 2013, aducând suma de la 5 la 7,5 de milioane euro. Care sunt constatările care se pot face în ceea ce ne privește? Ei bine, în primul rând putem spune că au fost bine acoperite nevoile ADI, am uh, putut să ne desfășurăm activitatea și să punem pe picioare operațiunile pe care ni le doream Uh, pe care cu siguranță nu am fi reușit să le facem fără aportul progres. De asemenea, ne putem bucura de calitatea uh, schimburilor de păreri și de expertiză cu echipele Fondului European de Investiții. Pe de altă parte, contractele, trebuie spus, uh, sunt foarte comple- Uh, complexe, sunt contracte, contracte standard, uh, destul de stufoase, redactate în limba engleză, uh, ori acest lucru nu implică și o facilitate în utilizarea propriu-zisă. Și apoi, pe de, a, pe de altă parte, raportarea, trebuie să o spunem că oricât ar fi ea de utilă, a fost totuși greoaie. În ceea ce privește propunerile pentru Uh, programele viitoare ale Comisiei Europene, e bine, avem patru astfel de propuneri. În primul rând, sugerăm uh, să se facă din nou o activitate pe marginea dezvoltării uh, definiției europene a microcreditării, pentru că această definiție datează din 2005 și nu vizează suma maximă de 25 de, milio- de mii de euro. Credem că, de asemenea, um, incluziunea socială cu un astfel de prag de 25.000 de euro nu este neapărat asigurată. Apoi, um, în ultimii ani um, situația s-a diversificat. Spuneam mai devreme că există multe credite care vizează tocmai uh, întoarcerea persoanelor la viața salariată. Cea de-a doua propunere, implicarea actorilor din sector în uh, conceperea și gestionarea programelor. Uh, actorii sunt numeroși, e vorba fie de instituții bancare sau nebancare, dar și de uh, rețele de federalizare, cum ar fi Microcenter, care ar putea fi asociate încă din faza de concepere și poate cine știe, unele dintre ele uh, ar dori să fie implicate și în gestionarea programelor. Cea de-a treia propunere, consolidarea promovării microcreditelor uh, vis-a-vis -vis de statele membre. Există cadre reglementare în statele membre care permit uh, microfinanțarea. Uh, există astfel de cadre în Franța, Belgia, dar în Germania, spre exemplu, și cu siguranță nu este singurul exemplu, nu există o legislație care să permită cu adevărat implicarea actorilor nebancari, ori acest lucru constituie un obstacol major în calea microcreditării. În fine, cea de-a patra propunere să se poată prevede în uh, dispozitivele create uh, crearea de um, instrumente de finanțare pentru însoțirea beneficiarilor. Este vorba despre instrumente care uh, Uh, implică fonduri mari pentru funcționare și uh, practic ar trebui să facem să crească foarte mult rata de dobândă pentru a putea acoperi aceste instrumente de finanțare, ori uh, aceasta nu e de, nici de cum o cale constructivă. Deci ar trebui ca această însoțire să poată fi finanțată. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Ajungem acum la cineva care a beneficiat propriu-zis de o astfel de finanțare. Și poate prezentarea dumneavoastră este cea mai interesantă. Bună ziua tuturor, mă numesc Octavio, am 32 de ani și sunt unul dintre beneficiarii unui uh, credit microstart care mi-a fost acordat uh, pentru întreprinderea microstart. Acum cinci ani, când am ajuns în Belgia, nici nu-mi trecea prin cap să am o afacere ca în ziua de astăzi. Am început uh, lucrând în magazine de uh, haine timp de doi ani și mă descurcam destul de bine. Dar vroiam să fac mai mult pentru că am spirit de întreprindere și vroiam să reușesc mai mult în viață. Între timp m-am îmbolnăvit. Un cancer al sistemului limfatic m-a aruncat în spital timp de un an de zile, am rămas fără muncă și, da, greutățile apar în viață. După ce m-am luptat cu boala, slavă Domnului, am reușit să stopez cancerul, eram în căutarea unui loc de muncă, însă îmi cam lipsea încrederea. Și, de asemenea, aveam greutăți și dificultăți și în a găsi un contract cu normă întreagă. Bani nu aveam, credite nu puteam obține de la bănci, pentru că nu puteam oferi garanții. Iată, deci, câte, de câte obstacole te poți împiedica atunci când uh, dorești să te lansezi în afaceri. Și deodată am uh, ajuns la microstart. Am discutat cu o consilieră despre proiectul meu. A fost, asta mi s-a părut foarte interesant. Nu s-a vorbit imediat despre bani. Băncile de obicei de asta sunt interesate înainte de toate. La microstart, din potrivă, am început prin a discuta despre proiect, despre idei, apoi am creat Uh, am lansat uh, faza de pregătire și abia ulterior s-a vorbit despre banii propriu-ziși. Eu nu știam cum se face cum se poate face gestionarea și uh, MicroStart mi-a transmis toate informațiile necesare. Am reușit să-mi deschid propriul magazin acum 2 ani de zile m-am adaptat foarte bine. După doar un an am putut deschide un al doilea magazin, deci uh, viața a început să-mi surâdă. Eram pregătit pentru piața muncii, cifra de afaceri la care mă gândisem inițial s-a triplat uh, în practică. Am deschis, deci, uh, un al doilea magazin în Belgia, pe care l-am revândut după două luni de zile L-am făcut atât de frumos încât am primit uh, imediat o ofertă de al vinde, ofertă pe care am acceptat-o. Microstart. În primul rând m-a ajutat să depășesc uh, situația de um, caz social în care mă aflam. Nu mai aveam de muncă, nu mai aveam venituri și mm, ieșisem dintr-o boală grea. Am creat de asemenea locuri de muncă, trei locuri de muncă și am noi proiecte. Mă, acum mă gândesc de ce nu să mă orientez și către Franța și să beneficiez de ajutorul ADI. Viața mea s-a schimbat cu adevărat grație microcreditării și grație microstart. Dar nu banii înainte de toate m-au ajutat, ci consilierea, oamenii care m-au ajutat să-mi recapăt încrederea în mine. Uh, uh, angajat, prima mea angajată mi-a devenit soție și în curând voi fi și tată. Iată, Microstart chiar mi-a schimbat viața. That was a good story. <laughs> e, asta chiar e o poveste frumoasă. Și ne plac astfel de povești. Mulțumesc pentru toate contribuțiile de până acum. Voi da cuvântul acum un, unui membru al uh, comisiei noastre, domnului Sven Schulze, care este raportor pe punerea în aplicare a, programului, instrumentului de microfinanțare Progress. Aveți cuvântul, domnule Schulze. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc celor care au luat cuvântul astăzi și ne-au spus uh, cum au profitat de acest uh, program în ultimii ani. Le mulțumesc uh, și membrilor comisiei și, de asemenea, coordonatorilor pentru faptul că am putut organiza astăzi această audiere aici. Mai de mult am mai discutat cu cei interesați, am solicitat să putem organiza o audiere, dar s-a spus că nu este neapărat nevoie de ceea ce avem nevoie. Dar iată că ultima prezentare a domnului Pinto ne-a arătat că este bine ca aici, la Comisie, să nu discutăm numai despre lucrurile importante din Europa și, ca și astăzi, să realizăm uh, și să trecem pe multe voturi, ci poate să înțelegem și că ceea ce începem aici, la Parlamentul European, la Comisie și ceea ce decidem la plenară, ajunge în Europa, la cetățeni. Mulțumesc așadar pentru uh, prezentările dumneavoastră și pentru ceea ce ați spus uh, la sfârșit, pentru că poate unii dintre cei prezenți vor reține aceste lucruri. Subiectul microcreditelor este unul foarte important, pentru că discutăm mereu despre diverse regiuni din Europa unde oamenilor nu le merge atât de bine. Mulți tineri sunt șomeri, mulți oameni încearcă cu disperare să înceapă o afacere, să-și reclădească viața. Mulți întâmpină greutăți, respectiv nu au posibilitatea să se adreseze băncilor normale, așa cum le cunoaștem cu toții, pentru a obține un credit, chiar dacă este vorba de un credit mic, de câteva mii de euro. Iar acest program, Progres și programul care îl continuă, este foarte important. Iar un punct care pe care l-am observat mereu în discuțiile pregătitoare pentru raportul meu, pe care îl voi prezenta la următoarea întrunire. de multe ori nu a fost vorba numai despre punerea la dispoziție a unor bani, ci de a oferi consiliere. Deci, de a discuta cu oamenii, așa cum s-a întâmplat și în cazul domnului Pinto, care avea nevoie de bani, Așadar, de a se discuta despre modul în care ar putea fi investiți cel mai rezonabil acești bani. Aș dori să adresez două, trei întrebări experților prezenți și să atrag atenția că și Serviciul Științific al Parlamentului European a redactat un document pe care l-a pus la dispoziție și care uh, a ajuns la deputați. În calitate de raportor, doresc să adresez câteva întrebări și voi începe prin a adresa întrebări celor trei reprezentanți ai Comisiei Europene, Fondului de Investiții și al Instituției de Finanțare. Doresc așadar, mă refer la programul EASY, care a fost un uh, pas important și prin acesta s-au recuperat niște deficiențe care existau la uh, instrumentul de microfinanțare Progres. Pentru mine a fost surprinzător că AXA pentru microfinanțare și întreprinderi sociale nu este încă operațională. Și aș vrea să știu care este stadiul negocierilor între EEB și EIF și uh, când se dorește începerea acestei etape de la EASY. Aș vrea de asemenea să vă întreb cu privire la uh, dezvoltarea competenței la creditele acestea. Pe lângă susținerea, asistența tehnică, există posibilitatea și de finanțare pentru formări și pentru uh, asistența începerii unor afaceri. Deci tocmai la ceea ce mă refeream, consilierea, consultanța, acest subiect, nu doar punerea la dispoziție a banilor. A treia întrebare se referă, îi este adresată uh, lui Adi și se referă la definiția actuală a Uniunii Europene, care conform articolului 2 uh, la EASY prevede că un microcredit se oferă unei întreprinderi care are maxim 10 angajați și pot fi oferite cel mult, ce, cel mult 25.000 de euro. Cum apreciați această sumă de 25.000 de euro? Este o sumă suficientă sau poate că pornind de la cifra de afaceri maximă înregistrată de întreprindere sau de numărul de angajați, am putea să mai discutăm și să mai ajustăm aici. M-ar ajuta un feedback în acest sens. Cum apreciați de asemenea ă, colaborarea cu celelalte instituții și ce ar trebui să mai fie îmbunătățit? Cam atât din punctul meu de vedere. Acestea sunt întrebările la care aș dori să găsesc un răspuns. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șulțe, spune președinta. Există câțiva raportori din umbră prezenți în sală. Javier Lopez, doriți să adresați de asemenea întrebări și să faceți observații? Aveți cuvântul, dacă așa este cazul. Ea seria agradecer. Da, în primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, celor de la comisie pentru că ne-au prezentat uh, aceste experiențe în mod direct um, și pentru că ne ajută să redactăm acest document al nostru. Grupul nostru prețuiește um, uh, și evaluează um, acest program din două perspective. În primul rând, funcția socială pe care o are acordarea de microcredite, pentru că obținerea de microcredite permite să se creeze o egalitate de șanse, pentru că vorbim de mulți oameni care sunt în afara uh, circuitului standard bancar. Oamenii aceștia nu avea altfel acces la credite acolo când creditul este doar o relație economică, financiară, dar de fapt generează multe Uh, oportunități și acest lucru este foarte important pentru noi. Și în al doilea rând este și această perspectivă a, a locului de muncă autoasigurat, autoangajării, pentru că din datele pe care le știm, 70% um, dintre beneficiari erau șomeri înainte, inactivi. Aveau um, Așadar, aici există multe capacități de creare de locuri de muncă, mai ales uh, pentru persoane care um, lucrează pe cont propriu. Așadar, da, vedem și cazuri foarte frumoase, cum sunt uh, cele pe care le-am auzit astăzi, dar altfel impactul până la urmă este unul destul de modest uh, la capitolul număr de beneficiari și atunci ne-am gândit poate cum să facem ca impactul acesta să fie mai mare, să se lărgească spectrul beneficiarilor și în raport uh, se vorbește despre 12.000 și ceva de beneficiari finali, adică un număr limitat m-ar interesa foarte mult um, în părerea invitațiilor noștri, mai ales de la comisie, care uh, să ne spună cum am putea să lărgim numărul de beneficiari. De asemenea, din datele colectate, reiese că sunt 36% la uh, dintre beneficiari femei care ajung să um, aibă acces la credit și puțin uh, sub 39% anul trecut. Asta ne spune um, raportul. Um, oare e o dinamică naturală sau cum uh, am putea să facem ca această breșă uh, să se îmbunătățească și mai mult? și, de asemenea, ascultăm cu foarte mare interes recomandările făcute, cum ar fi regândirea definiției microcreditului cum și îmbunătățirea însoțirii, consilierii um, în acordarea microcreditelor, pentru că este foarte important să se asigure valoarea adăugată a unui produs ca acesta și apoi să asigurăm că există o legislație proprie în statele membre, pentru că în unele nu există, și să implicăm pe toți cei care sunt um, parte dintr-un astfel de proces ca acesta. Mulțumesc! Mulțumesc! Ulrike Trevesis nu este prezentă și ea aș fi fost uh, raportor din umbră. Renate Weber, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, trebuie să spun că sunt un uh, susținător entuziast al acestui program și mi-ar plăcea să solicit comisiei ca, indiferent ce decide să facă în ceea ce privește evaluarea și continuarea, să nu existe o fisură între programul actual și noul program care va exista. Pentru că cred că evaluarea ar trebui realizată într-o manieră mai extinsă, nu doar analizând numărul de beneficiari direcți, ci ținând cont de faptul că există cei care uh, obțin un loc de muncă, femei, familiile acestora și, per total, dezvoltarea regională. În țara mea, în România, de exemplu, prin acest program a fost posibil să ajungem chiar și la persoane din zone uh, foarte îndepărtate unde nu ar fi existat credite oferite de bănci. Și acest lucru are un impact nu numai asupra vieților personale, dar și asupra vieții comunității. Programul oferă asistență financiară, însă nu numai financiară. Și acesta este într-adevăr o parte foarte importantă, pentru că și consultanța este importantă pentru cei care se confruntă și au activități uh, agricole, de exemplu, și care nu pot înființa entități legale și nu pot accesa credite de la bănci. Foarte important uh, pentru noi a fost faptul că, de exemplu, prin intermediul acestui program, oamenii care lucrau în exploatații agricole, la ferme, care au moștenit fermele de la părinții lor, au putut fi au putut uh, să aibă acces la uh, granturi pentru un startup, pentru că, în mod normal, nu ai bani suficienți pentru a gestiona totul înainte de a primi banii pentru uh, acest ajutor de înființare a unei afaceri în uh, agricultură. Deci, există multe activități prin care uh, persoanele și micro-întreprinderile pot fi susținute prin intermediul acestui program. Și poate că ar trebui să reținem acest lucru, pentru că este foarte important de asemenea să învățăm din cele mai bune practici. Până la sfârșitul acestei luni, probabil că voi organiza un seminar, o masă rotundă, la care vor participa beneficiari, din România, Bulgaria, Olanda, dar și reprezentanți ai uh, organismelor intermediare de finanțare. Și cred că este important că tot ceea ce a fost făcut, de toate aceste lucruri să beneficieze cât mai multă lume și să existe, să existe un impact care să fie tradus în noul instrument, să fie preluat. Astfel, oamenii să nu beneficieze numai de finanțare, ci și de consultanță pentru a putea face o schimbare. Întrebarea mea pentru comisie este tocmai aceasta. Vă gândiți să construiți pornind de la ceea ce a reprezentat o bază importantă în acest program? Mulțumesc! Președinta, mulțumesc, doamna Weber. Observ că nu mai dorești, că nu este nimeni de la GUE prezent pentru a lua cuvântul. Poate din partea verzilor, dar nu doriți să las cuvântul acum. Tiziana Wegin, doriți să las cuvântul din partea EFTD? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu tuturor celor care au făcut posibil această audiere interesantă astăzi. Mulțumesc în primul rând domnului Pinto pentru prezentarea sa, pentru că cred că a fost cu adevărat ceva deosebit. Și așa cum a spus și raportorul, iată că am uh, aflat și noi cum stau lucrurile în realitate. De multe ori ne concentrăm pe dezbateri de mari dimensiuni, eh, discutăm despre legi, însă nu ne gândim mai în detaliu cât de mare este responsabilitatea noastră pentru viața cetățenilor noștri. Și iată, de această dată avem de-a face cu un caz pozitiv. Modul în care poate fi folosit eh, un instrument precum progres, iată că poate contribui la rezultate pozitive. Pentru mine, acest instrument de microfinanțare este foarte important. Noi, în Italia, avem un uh, fond asemănător prin care oferim finanțare, iar toți uh, membrii 5 stele își virează un, o parte din venit uh, în acest fond pentru a susține IMM-urile. Aceste tipuri de instrumente sunt foarte importante și uh, ne plac. Și cred că avem nevoie de mai multe astfel de instrumente. În Sigur, ele trebuie să fie mai eficiente și trebuie să Poate ajunge la mai multe persoane, însă cred că ar fi bine ca uh, de aceste instrumente să beneficieze cât mai mulți cetățeni, cât mai multe uh, întreprinderi. Și nu este nevoie ca instituția să fie neapărat o bancă. Așadar, sunt în favoarea acestei inițiative. Mai ales consultanța care este oferită nu numai cu privire la finanțe, ci întregul cadru consultativ, toată asistența oferită unei uh, companii, unei micro-întreprinderi, aceasta este importantă nu numai cu privire la aspecte administrative și financiare, ci există mult mai mult ce putem oferi, există stimulente și iată, am avut și un exemplu în acest sens și vă mulțumim că ați venit și ne l-ați prezentat. Președinta, mulțumesc! Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această audiere foarte interesantă. Eu aș avea cinci întrebări sau observații pe baza celor ascultate până acum. În primul rând, aș vrea să revin asupra împărțirii, distribuirii accesului la microcredit între bărbați și femei. Criza economică a afectat foarte grav femeile aflate în câmpul muncii. Acestea se află într-o situație foarte dificilă din punct de vedere economic peste tot în Europa și uh, Uh, parcă mm, mi se pare că am văzut uh, un grafic în care se vedea că bărba, femeile au un acces uh, la microcredite mult mai redus decât bărbații. Care ar fi măsurile de corectare pe care ați vrea să le luați aici? Pentru că nu putem să lăsăm lucrurile așa. Când criza economică afectează oamenii, trebuie să ne și mobilizăm în acest sens. În al doilea rând, vis-a-vis -vis la vis-a-vis de relația între microcredite și incluziune socială. Incluziunea socială reprezentând un uh, obiectiv um, foarte important și bine țintit al Parlamentului European, mai ales um, pe perioada 2014-2020 prin intermediul Fondului Social European. Ne-am luptat noi cel de la Parlamentul European ca să impunem șefilor de state și de guverne ca 20% din FSI să fie concentrat pe incluziunea socială. Găsiți aceeași voință în fiecare stat uh, european prin microcredite? În al treilea rând, am um, auzit vorbindu-se de multe ori uh, microstart a făcut asta, mulțumită uh, microstart am reușit asta. Da, bineînțeles că uh, ne-a plăcut povestea dumneavoastră, este emoționantă, ne um, atinge pentru că arată și faptul că um, este utilă Europa, dar cum putem să vedem pe teren um, că oamenii chiar știu, da, sunt bani europeni cei care m-au ajutat, da, în Europa există și e făcută pentru mine cetățeanul european mi-e teamă că totul va fi șters, se va banaliza toată această contribuție a fondurilor. În al patrulea rând, vedem foarte bine că microcreditele au un rol extrem de important, mai ales um, în cazul, uh, în cazul de boală, pentru că, în general, um, boală înseamnă la bănci că n-ai acces la credit. Deci lucru foarte important. Și cea de-a cincea observație este um, adresată reprezentantului ADI. Am înțeles foarte bine ce a spus, uh, că da, trebuia să fie um, completate niște formulare în engleză și că aceasta este limba de Uh, lucru și spuneți acest lucru doamnei ministru de educație din Franța care vrea să elimine clasele bilingve. Mulțumesc, domnul Hegman acum. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja także chciałbym bardzo serdecznie Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul cu privire la această inițiativă foarte importantă. Și doresc de asemenea să spun că acest instrument este deosebit de important, pentru că sectorul băncilor comerciale este astfel uh, completat cu un instrument suplimentar. Nu doresc să repet banalități, pentru că știm că economiile europene se sprijină puternic pe IMM-uri. De aceea este foarte important ca și micro-întreprinderile să beneficieze de ajutorul nostru și să aibă acces la capital și la alte surse de finanțare. Mă bucur în special că există o cerere atât de mare și că există mai multe cereri decât uh, mijloace financiare care pot fi puse la dispoziție. Dacă vedem lucrurile în comparație cu anul trecut, au existat mulți beneficiari care au profitat de aceste credite. Și constat de asemenea că, în raport, subiectul nu este exploatat uh, până la final. Știți, de exemplu, de ce există așa un procent mare de cereri respinse? Cam 2000 de cereri au fost respinse. Și cred că ar avea sens dacă am, ne-ar preocupa această problemă în mod cuprinzător și dacă am uh, identifica cauzele. Poate uh, procedura de solicitare este prea complicată și poate că micro nu o pot folosi cu adevărat. Ar fi bine să vedem care sunt motivele și să ne gândim mai departe pentru a înțelege în ce măsură acest program se repercutează asupra societății. Mi se pare că acest subiect nu este tratat suficient în raport. Mulțumesc. Președinta. Au fost multe întrebări care au fost adresate, însă cred că vom începe cu reprezentantul comisiei, pentru că au fost câteva întrebări adresate uh, direct acesteia. Ah, îmi cer scuze, Iată că mai este un deputat care dorește să adreseze întrebare. Doamna Harkin, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Uh, Domnule președinte, credeam că m-ați văzut. Voi fi succintă. Am, mă interesează în mod special acest subiect pentru că la momentul respectiv eram... Uh, la început am fost raportor din umbră la programul inițial pentru microfinanțare și eram uh, curioasă să văd cum va continua. Acum două, trei luni am mers la Microfinance Irlanda a fost o misiune acolo și am fost impresionată de ceea ce mi-au povestit despre faptul că în doi ani de activitate au contribuit la crearea de 1000 de locuri noi de muncă și până la sfârșitul anului acesta se așteaptă la alte 1000 suplimentare. Așadar, pentru 12 milioane de euro cheltuieli au fost create 2000 de noi locuri de muncă uh, în 400 uh, și ceva de întreprinderi. Așadar, rezultatul este mulțumitor și mulțumim de asemenea și pentru contribuția dumneavoastră din această dimineață. Am câteva întrebări pe care aș dori să le adresez. În primul rând, sunt de acord cu doamna Chantrier în ceea ce privește incluziunea și impactul social, pentru că, încă o dată, îmi amintesc că când au avut loc negocierile în numele Parlamentului pe acest subiect, am discutat despre nevoia de a ne, a ne asigura că microfinanțarea nu este numai despre bani, cu toate că aceștia sunt importanți, ci că uh, există și uh, un impact social. Și din scanarea rapidă a acestor documente pe care le am în față, uh, observ că acest obiectiv specific de uh, sprijinire a economiei sociale nu a fost atins întru totul. Și aș vrea câteva comentarii din partea dumneavoastră pe această temă. În al doilea rând, există informații cu privire la uh, locurile de muncă. Incluziunea socială mi se pare unul dintre aspectele referitoare la care aș vrea un răspuns și apoi acesta al locurilor de muncă. Următoarea întrebare se referă și poate că nu am înțeles eu corect, însă colegii din Franța au vorbit despre patru lucruri pe care, nu ați vorbit despre patru lucruri pe care vi le doreați și ați spus că ultimul ar fi uh, costisitor. Iar din interpretare am înțeles că este vorba despre sprijin și despre uh, consultanță oferite. Dacă așa stau lucrurile, pot să vă întreb cum funcționează lucrurile în acest sistem în care uh, lucrați dumneavoastră? Considerați că ar trebui să existe o interconectare mai bună la nivelul agențiilor diferite? Și un alt punct uh, pe care l-a analizat la timpul respectiv Parlamentul a fost uh, ideea punctelor de contact naționale. Din ceea ce observ aici, nu mi se pare că acesta este un punct care să fi fost dezvoltat majoritatea nu au uh, înființat aceste puncte de contact. Avem nevoie de vizibilitate pentru acest program ca uh, fond de finanțare europeană și de uh, asistență europeană. Așadar, aceste puncte de contact ar putea asigura o astfel de vizibilitate. Și aș vrea să știu care este progresul în țările dumneavoastră în această privință. Mulțumesc încă o dată pentru prezentări, mulțumesc mai ales colegului care ne-a prezentat acea poveste de succes. Este bine să auzim că lucrurile pot merge bine. Mulțumesc! And now I... Mulțumesc! Și acum dau cuvântul uh, comisiei. Andrei Maier și apoi vom uh, trece și la ceilalți oratori. Știu că au fost adresate multe întrebări, dar va trebui să fim succinți. Doamna Maier, vă rog, aveți cuvântul. Um, so, uh, first on the state of play of the negotiation. Mulțumesc. Referitor la situația negocierilor cu privire la programul EASY. Avem două părți, una cu referitor la garanții și aici negocierile sunt aproape finalizate, trebuie să semneze un acord în următoarele săptămâni și apoi în ceea ce privește instrumentele finanțate, aici suntem doar la început cu negocierile, însă nu avem niciun fel de lacună pentru că uh, facilitatea progres merge până în 2016, deci nu există o lacună a mai fost o întrebare cu privire la construirea de capacități. N-am înțeles dacă a fost vorba de intermediari, de furnizori de microfinanțare sau mai degrabă uh, pentru beneficiarii finali. Am să răspund pentru ambele variante. Pentru intermediari, uh, acest lucru este prevăzut în noul program EASY, finanțare pentru construire de capacități și asistență tehnică, adică formare pentru furnizorii de microcredite. Și încă un lucru care a apărut în mai multe întrebări, uh, partea de formare, de mentorat uh, pentru beneficiarii finali, acest lucru nu poate fi finanțat prin EASY pentru că costurile ar fi mult prea ridicate pentru bugetul pe care îl avem noi la dispoziție. Și în negocierile cu Parlamentul și cu Consiliul Um, s-a ales ca furnizorii de microcredite să se asigure cel puțin că se asigură niște servicii către beneficiari într-un fel sau altul. Deci o posibilitate ar fi să se asigure o complementaritate, o compatibilitate cu programele finanțate prin Fondul Social european sau finanțarea să vină prin alte proiecte sau varianta aleasă de ADI pe bază de benevolat. Apoi au mai fost două întrebări referitoare la șanse egale și egalitatea între bărbați și femei. E adevărat că avem doar 37% dintre beneficiari care sunt femei, dar dacă comparați aceste cifre cu accesul mediu al femeilor la credit în Europa, care sunt undeva la 30%, suntem mult deasupra mediei europene. Bineînțeles că acest lucru nu este mulțumitor pe termen lung. De aceea, pentru programul EASY, unul dintre criteriile de selecție pentru intermediari este un portofoliu echilibrat, o promisiune de a avea un uh, portofoliu echilibrat între bărbați și femei în acordarea de microcredite. Am mai fost o întrebare legată de FSE și procentul de 20% care trebuie alocat uh, pentru incluziune socială. Și dacă există voință din partea statelor membre să investească în microcredite. Uh, Comisia a facilitat, sau mă rog, colegiuitorii au făcut să fie posibilă existența unor instrumente financiare pe mai multe domenii. Microcreditele sunt doar unul dintre acestea. Acum negocierile privind programele operaționale sunt pe cale să fie finalizate, așadar o să vedem până la urmă câte instrumente financiare vor exista în viitor. Cam acestea ar fi punctele principale, nu vreau să le răpesc din timp și celorlalți vorbitori. Mulțumesc! Dăm acum uh, cuvântul lui Pereric Erickson de la Um, investiții pentru microfinanțare. Mulțumesc! Întâi, la uh, câți beneficiari uh, se poate ajunge? Inițial s-a spus că undeva la 12.500, dar trebuie să spunem că în acest moment suntem undeva la 37.000 și pe baza bugetului um, um, pe care l-am avut, s-ar putea să ajungem la un maxim de 46.000. Cam aceasta ar fi cifra maximă. Vom încerca să uh, maximizăm utilizarea resurselor bugetare pe care le avem. Că despre antreprenoriatul femeilor, încercăm să rezolvăm această chestiune în, pe bază de la un contract la altul, pentru că putem să ne uităm la mm, cifrele medii, dar dacă ne uităm la intermediari individuali, unele cifre sunt chiar mai bune. Uneori uh, procentul depășește 50 uh, sau chiar 55%. În media este așadar de 37%. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să încurajăm fiecare intermediar în parte. Doar că unii dintre intermediarii mai mari au avut un procent mai mic de beneficiari femei cât despre limba engleză, dar este adevărat, contractele sunt în limba engleză, dar asta nu afectează um, beneficiari, um, este o chestiune care ține de intermediari și FI. De asemenea, și raportarea este standardizată. Oricum, intermediarii, în general, raportează cu titlurile scrise în um, Uh, limba națională și singurul lucru care uh, privește beneficiarii sunt uh, cerințele de vizibilitate, care sunt mereu traduse în um, limbile naționale, nu sunt doar în limba engleză. Că despre incluziunea socială, așa cum am mai spus, am încercat să țintim um, instituțiile de microfinanțare nebancare, cum sunt ADI sau MicroStart, acolo unde există astfel de instituții pentru a avea într-adevăr o dimensiune socială. E adevărat că am încercat să țintim și întreprinderi prin, um, de, de economie socială, dar ne-am dat seama că multe dintre acestea sunt mult prea mari uh, pentru definiția um, um, microantreprenorilor. Și există o parte din um, o parte de finanțare pentru aceste întreprinderi sociale pe alte surse. Noi ne-am uh, concentrat um, pe uh, incluziunea socială a beneficiarului, a antreprenorului în sine, pe când uh, aceste întreprinderi cu vocație socială au beneficiar la rândul lor care sunt în astfel de categorii. Apoi, noi lucrăm prin intermediari financiari. De multe ori, intermediarii iau niște riscuri și asumă niște riscuri. Noi doar venim cu finanțarea. Acești intermediari își utilizează propriile criterii um, pentru a stabili dacă acordarea unui credit merită sau nu. Apoi a mai fost un comentariu cu privire la definiția unui microîmprumut. Și, și eu cred că aceasta trebuie să fie mai flexibilă, pentru că acum avem o, o definiție uniformă în întreaga Uniune Europeană, dar e clar că ceea ce poți să faci cu 25.000 de euro e foarte diferit de la o țară la alta. În unele țări poți să faci foarte mult, în alte mult mai puțin. Poate ar putea să existe o legătură, de exemplu, cu PIB, cu PIB um, pe cap de locuitor sau cu astfel de indicatori. Mulțumesc! Doamna președintă, mulțumim. Doamna Karin Ostrom, acum de la Rambo. Aveți cuvântul. Nu știu exact care au fost întrebările care mi-au fost mie adresate în calitatea mea de evaluator, dar am, am să încerc să comentez pe marginea câteva dintre punctele pe care le-ați ridicat. În sprijinul pentru mentorat și formare, acest aspect al facilității care n-a fost pus în aplicare uh, de către to- toți furnizorii de microcredite și um, la care s-a referit și domnul Pinto, care este aici de față. A spus că e foarte important să beneficieze de această consiliere, de această relație strânsă cu instituția care acordă microcreditul pentru obținerea unui rezultat bun. Contează, într-adevăr, foarte mult. În evaluări, uh, cam jumătate dintre instituțiile de microfinanțare au furnizat ceea ce noi am numit uh, consiliere. Unele au, au furnizat sprijin și în relația cu ofițerul de împrumut, adică a existat uh, în dialogul pentru credit uh, și niște discuții cu privire la afacerea, la, la obiectivele de îndeplinit, însă n-a existat um, um, o structură care să fi fost înființată. Apoi, ne-au spus și cei de la ADI, pentru mulți uh, intermediari e foarte greu de furnizat acest lucru fără o finanțare suplimentară. Deja aceste servicii sunt foarte scumpe. Știți că ratele dobânzii pentru microcredite, chiar și cu sprijinul din partea bugetului uh, european, e bine, acordarea asta este scumpă poate să coste, de exemplu, acordarea unui um, credit de 10.000 de euro, cam 1.000 de euro, 1.500 de euro, destul de mult. Deci dacă am adăuga și costurile formării, atunci lucrurile ar deveni pur și simplu uh, nefezabile. Și um, este importantă și atitudinea um, beneficiarilor și cred că, într-adevăr, este necesar să se acorde un sprijin mai mare pentru aceștia. E un lucru necesar pentru acest program. Apoi, referitor la includerea femeilor sau această, această pondere a antreprenorilor femei. În evaluare am constatat că din cei 28 de intermediari pe care am acoperit, 7 țintau în mod uh, specific femeile, fie uh, printr-o strategie sau doreau să atragă femeile, aveau o modalitate sau alta de a se concentra pe femei. Ceilalți ajutau să vadă pur și simplu cine venea să um, le ceară ajutorul și astfel uh, oferau creditele. Cred că acest lucru poate să fie consolidat prin uh, propunerile curente la, la care lucrăm împreună cu uh, IDF și cu Comisia. Acum, în ceea ce privește economia socială, uneori cred că este puțin derutant și pentru beneficiari și pentru intermediari să știe ce înseamnă economia socială. E o chestiune destul de politică și e interesant să vedem cum se interpretează acest termen. Pentru intermediari este important să existe niște instrucțiuni mai clare. Ce, se înseam, ce înseamnă exact? Ce înseamnă incluziunea socială? Ce înseamnă economia socială? Adică um, finanțarea pentru grupurile vulnerabile sau economia socială, așa cum o înțeleg eu cel puțin, adică un fel de o asociere, o asociație non-profit care um, lucrează în economia socială în sine sau care furnizează niște servicii. Cam atât pentru mine. Thank you. Uh... Mulțumim. Doamna Cosea Coster de la ADI. Nu știu dacă v-am pronunțat bine numele, dar aveți cuvântul oricum. Mulțumesc. Și noi câteva răspunsuri. Unele deja au fost uh, ridicate de colegii mei, dar aș vrea să spun și eu la chestiunea accesului la microcredite al femeilor. Bineînțeles că întotdeauna e loc de mai bine, întotdeauna putem să facem astfel încât serviciile de microfinanțare să fie mai accesibile femeilor, însă vedem, uh, de exemplu, în uh, exemplele pe care vi le-am spus, ale noastre la dar e uh, la fel și pentru multe alte instituții de microfinanțare din Europa, femeile uh, clienții, femeile sunt mai uh, numeroase decât uh, în general procentajul uh, când e vorba de creare de întreprinderi. Am avut la ADI 43% femei, deși cifrele asemănătoare la nivel global sunt cam la 29% în Franța. Deci, cred că aici e vorba de o răspundere care cumva depășește foarte mult acțiunile acestor um, instituții și anume faptul că promovează um, spiritul uh, de antreprenoriat în rândul femeilor. Apoi, în ceea ce privește vizibilitatea și modul în care, până la urmă, clientul final spune banii ăștia sunt bani europeni ei bine, și colegul meu a spus înainte, există o obligație în, um, în contractele de împrumut și niște cerințe de um, informare. Clientul trebuie să fie informat că banii aceștia vin de, de la Europa. Și întrebarea doamnei Harkins cu privire la costuri. Uh, dacă am înțeles uh, care sunt costurile pe loc de muncă creat, eu pot să vă spun în cazul uh, uh, ADI, pentru că facem o trasabilitate în acest sens, costul pentru structura ADI de a finanța și de a însoți un creator de întreprindere este cam 2000 de euro. Pe ca, și, de fapt, acest lucru raportăm uh, la costurile uh, pentru un șomer um, vis-a-vis -vis de beneficiile care sunt alocate. Și trebuie să spunem că uh, Uh, e mult mai uh, avantajos să ajute astfel de structuri pentru a se crea locuri de muncă independente în loc să tot um, um, finanțezi șomajul. Apoi, referitor la um, cum am putea să ajutăm structurile de microfinanțare să um, suporte costurile de însoțire, deja s-a dat un răspuns foarte clar din partea doamnei Hagström și acum aș putea să spun că, bineînțeles, Um, aceste um, instituții pot să se um, adreseze programelor sociale euro, europene. Desigur, nu e ușor uh, să depinzi de programele operaționale. Fiecare a fost um, scris în fiecare stat membru, ba chiar uh, la nivel de regiune, pentru că acestea sunt uh, gestionare de fonduri. E o structură foarte complexă și uh, ne putem gândi la mm, uh, programul Jasmine, de exemplu, uh, și pe baza fondurilor FEDER, o parte dintre fondurile sociale au putut să fie trasate și centralizate astfel încât să fie accesibile în mod exclusiv structurilor de finanțare. Ar putea să fie și asta o variantă. Apoi, în ceea ce privește contractul în engleză, n-aș vrea să fie acesta o dezbatere pentru tot Parlamentul, dar vreau să punctez uh, că uh, Așa cum uh, aici, în această sală, avem confortul unei traduceri și unei interpretări de care unii au nevoie, există și mm, în uh, și um, beneficiarii și cei care participă la programul Progres au și ei nevoie de traducere din când în când. I've learned a new word, I... Nu mai auzisem până acum de microdebitori. Domnule Debituș, noastră puteți adăuga uh, câte ceva în ceea ce privește microdebitorii. Adevărul e că, până la urmă, oamenii care sunt uh, strânși în sala astăzi Uh, sunt parte dintre cei care hotărăsc uh, plafoanele, țările și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, ne aflăm noi, noi, beneficiarii. Eu, fără microstart, nu m-aș fi descurcat. Microstart fără fondurile europene, cu siguranță, nu ar fi putut acorda microcredite. Deci, până la urmă, trebuie să mulțumesc tuturor dar în același timp să nu pierdem uh, din vedere ce cel mai important, oamenii sau banii. Eu cred că toate ar trebui aduse la oaltă pentru a nu viza uh, doar cazurile sociale, nu, și să, viză, să se vizeze mai degrabă dezvoltarea economică. Și acest lucru poate fi făcut aducând la oaltă oamenii și banii. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor. Domnule Schulz, în calitate de raportor, doriți poate să trageți concluziile câteva momente. Foarte pe scurt, pentru că știu că suntem, uh, că este puțin cam târziu. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru faptul că ne-ați alocat uh, acest timp pentru a trata acest subiect. Am auzit multe informații din partea oaspeților noștri și au fost adresate și multe întrebări bune din partea deputaților. Și cu siguranță toate acestea se vor regăsi în raportul meu. Este o mare bucurie pentru mine să pot lucra la un raport care se bucură de o rezonanță corespunzătoare aici, la Parlament. Mulțumesc uh, și dumneavoastră pentru participare și pentru faptul că mă veți uh, susține în continuare cu raportul meu. Raportul va fi prezentat aici pe 15-16 iunie. Vom vota probabil în octombrie. Cam atât din partea mea. Mulțumesc și doamnei Caier din partea secretariatului Ample și întregului secretariat pentru colaborarea de până acum. Mulțumesc! Thank you, Mr. Schulze. Vă mulțumesc, domnule Schulze. Raportul va fi uh, discutat în 15-16 uh, iunie. 23 iunie termenul pentru depunerea amendamentelor, adoptare între 12 și 13 octombrie. Mulțumesc tuturor pentru informații și pentru toate noutățile pe care le-am putut afla astăzi în privința microfinanțării. Noi vedeam microfinanțarea mai degrabă ca uh, vizând uh, țări precum India sau alte locuri, dar uh, când colo, iată, acum și în Europa încep să fie folosite um, modalități de microfinanțare folosite în alte părți ale lumii cu câțiva zeci de ani în urmă. Vom putea trece la următorul punct de pe ordinea de zi, politica de coeziune și comunitățile marginalizate. Dau cuvântul raportorului, domnul Adam Cosa. Doamnă președintă, din cauza lipsei de timp, aș prefera să merg uh, direct la punctele esențiale. Sper că ați reușit să parcurgeți textul, e vorba de un text destul de complet. Sunt patru mari idei. Ideea este că în, uh, um, viitorul locurilor de muncă este uh, miza aici. În 2020, uh, competiția pentru locurile de muncă va crește foarte mult, iar uh, sectorul uh, privat va oferi mai puține locuri de muncă decât în ziua de astăzi, mai ales pentru cei cu competențe și aptitudini reduse. Pe de altă parte, șomajul pe termen lung Uh, nu va dispărea. Este clar că această tendință va uh, rămâne chiar și în uh, țările bogate, precum Luxemburg sau Danemarca. În al treilea rând, rezultatele um, programului PISA. Din păcate, competențele în Uniunea Europeană sunt uh, mult în coada rezultatelor uh, din, comunii, din uh, țările asiatice, conform clasamentului PISA. În al patrulea rând, disparitățile regionale și geografice. Acestea au fost moștenite din uh, rațiuni istorice și culturale, dar nu ar trebui să se perpetueze și să se uh, transforme în disparități sociale. În fine, permiteți-mi să spun că acest uh, aviz va fi trimis uh, la COR și ar putea apărea un, o problemă legată de procedură pe care aș vrea să o semnalez secretariatului pentru că a fost amânat uh, termenul pentru regii, deci întregul raport va fi amânat. Ieri s-a discutat despre date, despre calendar cu secretariatul și s-ar părea că pur și simplu nu putem să găsim uh, date comune între noi și Comitetul Regii. Eu cred că ar trebui să rămânem la calendarul inițial propus și uh, sper ca Comisia Regii să ne, să ne um, adopte propunerea. Mulțumesc, doamnă Cosa. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră. Vă rog să fiți succinți. Domnul Pirinski, SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportarea a tras atenția asupra provocărilor uh, legate de evoluțiile și tendințele de pe piața de muncii și uh, tendințele din educație. Doamnă președinte, eu cred că noi, în comisia noastră, am putea dezvolta suplimentar modul în care uh, se poate face punerea în aplicare a politicilor de coeziune, tocmai pentru a se ține seama de aceste provocări uh, care au de-a face mai ales cu comunitățile marginalizate. Această noțiune, de altfel, este una foarte extinsă pentru că sunt multe feluri de comunități marginalizate. Nu există una singură și ar trebui să examinăm uh, experiențele de până acum și să țintim propunerile atunci când punem în aplicare aceste măsuri. Și apoi trebuie văzut cum ținem seama de discuțiile uh, din Parlament în privința revizuirii strategiei 2020 și, uh, mai general vorbind, despre cum sunt direcționate investițiile la nivel european, pentru că acestea uh, sunt mai, drept, uh, mai degrabă îndreptate către investiții de tip EFSI, care sunt mai rentabile. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste comunități vor dispune și de atenția și de finanțarea necesare. Cred că ne putem cu adevărat uh, aduce contribuția. Din câte înțeleg, uh, timpul nu ne prețează îngrozitor și sper să reușim să ne atingem obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc! S-ar părea că de la ECR nu dorește nimeni să ia cuvântul. Doamna Renate Weber, aveți ceva de adăugat pentru ALDE? Really would like. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Coșa pentru proiectul de aviz, care mi se pare că scoate în evidență exact problemele esențiale care trebuie rezolvate în această privință. Țin să uh, profit de prezența raportorului arătul de noi astăzi pentru a spune că raportul de la Regii se concentrează mult prea mult uh, pe uh, comunitățile rome. Cu toate că textul începe vorbind despre toate comunitățile marginalizate, până la urmă se mărginește doar la comunitățile rome. Și țin să subliniez nevoia de a ne uita de jur împrejur Există comunități marginalizate în inima Bruselului, dacă chiar vrem să le vedem. În banlieurile, în suburbile pariziene, de asemenea, se regăsesc comunități marginalizate. Și a, aceste comunități nu există doar în orașele mari, ci și în uh, zonele izolate. Încă o dată, trebuie să privim chestiunea mai în ansamblu. Dacă se vorbește despre locurile de muncă, disponibilitatea acestora și de formarea necesare, ei bine, atunci este foarte clar că locurile de muncă cu, care cer competențe scăzute vor, numărul acestora va scădea pe viitor nu vor dispărea, dar or să scadă. Pe de altă parte, există uh, studii care arată clar faptul că aceste politici uh, uh, create toate pe același calapot pentru toată lumea nu pot da roade. Tocmai de aceea subliniez faptul că în raport raportul regii, uh, chestiunea ar trebui privită din mai multe puncte de vedere. Sunt uh, gata să conlucrez cu raportorul nostru și cu raportoarea din Comisia Regii, dacă e, este de acord. Și de altfel sunt într totul de acord cu domnul Cășa. Uh, trebuie ca acest uh, aviz uh, să fie um, luat în seamă de, în textul aprobat de către regii. Mulțumesc, nu a cerut nimeni cuvântul din partea GUE. De la Verzi, în schimb, doamna Lainan. Um, sunt uh, raportor și pentru raportul însuși. Sunt uh, surprinsă că doamna uh, Weber dispune de proiectul de raport, tocmai pentru că negocierile în Comisia Rege au fost uh, amânate. Ar trebui să discutăm clar și corect. Aș dori să știu dacă din punct de vedere procedural, dată fiind amânarea din regii, să o putem amâna și noi aici, în comisia noastră. Dar e vorba de o întrebare mai degrabă de natură tehnică aici. În primul rând, țin să mulțumesc domnului Chioșa pentru raport, care constituie o bază foarte bună pentru activitatea viitoare. Noi, verzii, am dorit totuși ca anumite chestiuni să, fie mai mult, să iasă mai mult în evidență. Și anume, printre altele, uh, definiția comunităților marginalizate. Pentru că minoritățile etnice, cele mai mari din Uniunea Europeană, precum ar fi Roma, reprezintă unul dintre grupurile țintă și Uh, într-adevăr, ni se pare că este reductor. În ceea ce privește chestiunile legate de ocupare, textul se uh, focalizează pe posturile care cer competențe reduse. Ei bine, noi am dorit și propuneri pentru locurile de muncă ce cer competențe ridicate. ar trebui să apară măsurile pe termen scurt pentru prevenirea șomajului, um, să se elaboreze mai mult această idee, a se spune clar care sunt instrumentele care au dat roade în trecut și care ar fi utile acum. Acum, în ceea ce privește alineatul 1, se vorbește despre uh, dezmembrarea instituțiilor cu uh, Uh, personal, cu mult personal, aș vrea să înțelegem mai bine ce vorbiți des, despre ce vorbiți aici. Apoi, comisia noastră ar putea contribui uh, la evaluarea Fondului Social European și a modalităților în care aceste proiecte pot uh, viza o mai bună incluziune a comunităților marginalizate. Cred că um, uh, Ample și Regii ar putea colabora mai bine pe această chestiune. Spre exemplu, există măsuri în domeniul educativ la toate nivelurile. Um, de asemenea, ar trebui să vedem ce măsuri se um, impun pentru combaterea segregării în educație. Pentru că nu este vorba doar despre locurile de muncă, ci și despre educație. De asemenea, ar trebui să se vorbească și despre locuințele sociale, pentru că și aceasta reprezintă o cale de incluziune pentru comunitățile marginalizate. Trebuie să vedem și cum pot fi folosite fondurile europene pentru uh, Uh, persoanele cele mai dezavantajate. Da, comisia noastră poate cu adevărat să-și aducă contribuția. În fine, în ceea ce privește potențialul uh, programului european pentru ocupare și uh, inovare socială, ei bine, noi considerăm că acest proiect, proiect ar putea cu adevărat fi de folos comunităților marginalizate. Încă o dată sunt multe de discutat și aștept cu mare interes colaborarea cu dumneavoastră, domnule Cășa, și cu, ceilalți, și cu raportorii din umbră pentru a ajunge la un aviz bun care să fie pre prezentat regii. Mulțumesc, regii. Doamna Begin, de la FDD. La colega Laura Gea, că oggi... Mulțumesc. Vorbesc în numele Laura Gea, care nu a putut participa la reuniunea ședinței astăzi din cauza unor probleme de sănătate. Aș dori să mulțumesc raportoarei Coșa pentru aviz și pentru punctele exprimate, pentru că devine o dată în plus evident cât este de importantă formarea. Este vorba aici despre o societate de cunoștințe și este foarte important uh, să ai multe cunoștințe pentru că trebuie investit în continuare în formarea profesională și în formarea la modul general. Acești bani trebuie investiți astfel încât să se creeze și o legătură între școli, între educație și uh, economie, companii. Numai uh, prin educație poate fi combătută violența. Este important de asemenea să um, combatem șomajul. 50% din tineri nu lucrează în prezent și nu ne permitem luxul de a ne concentra activitatea politică numai pe programe pe termen lung. Sunt convinsă că uh, aceste propuneri realizate de uh, raportor vom putea ajunge la un rezultat foarte bun. Mulțumesc, doamna Lopez Fontanie. Da, e mai rapid. Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt, pentru că văd că interpreții trebuie să plece. Vreau doar să spun că, la fel ca toți ceilalți, vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect de aviz, pentru că în timp așa de scurt a reușit să abordeze toate și în, atât, în spațiu atât de scurt a dat toate chestiunile, dar trebuie să spun că din traducerea în spaniolă nu se înțelege nimic. A trebuit să mă uit la versiunea franceză ca să studiez corect textul domnului Coșa. Sunt de acord cu raportorul când spune că în uh, scurt timp vor uh, dispărea multe dintre slujbele cu calificări reduse și atunci e important să avem o strategie pe termen lung cu măsuri care să fie eficiente și pe termen scurt și care să permite o mai bună ocupare pentru locurile de muncă mai puțin calificate. Așa cum a spus și colega din partea verzilor, cred că ar fi foarte important să existe o definiție amplă, completată, uh, a comunităților marginalizate. Într-adevăr, um, comunitatea romilor este una dintre cele mai importante, dar mai sunt și altele. Și uh, aici nu sunt de acord cu domnul Coșa când spune la punctul 3 că va trebui um, ca membrii comunităților um, marginalizate să fie mai bine integrați în munci cu nivel mediu, dar, de exemplu, comunitatea, comunitatea romilor nu, au, nu au niciun fel de, de... Sunt mulți oameni care nu au niciun fel de calificare și în multe dintre altele dintre comunitățile marginalizate nu există niciun fel de calificare și atunci ar fi bine să extindem acest criteriu. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Uh, and uh, now I give the floor. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Cosa. Mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră și pentru observațiile făcute. De pe acum observ că colaborarea dintre noi va fi una foarte bună, pentru că acest subiect uh, merită într-adevăr toată atenția pe care o oferim. Voi fi succint. În numele socialiștilor, e bine, sunt de acord cu raportorul lor din umbră și cred că trebuie să fim de acord cu propunerea de incorporare. De asemenea, cred că este foarte important să revizuim legislația actuală și modul în care acesta deservește comunitățile marginalizate. Regulamentul cu privire la fonduri a fost uh, amendat uh, acum multă vreme. PPE-ul a încercat uh, să se lupte pentru sporirea resurselor pentru comunitățile marginalizate. Verzii au adresat o întrebare cu privire la uh, dezmembrarea acestor instituții mari. E bine, mă refeream aici la instituțiile uh, pentru organizațiile pentru persoane cu dizabilități. Acestea nu beneficiază de resurse, și ele trebuie să fie dezafectate și să fie înlocuite de organizații uh, localizate la nivel comunitar. Avem nevoie de definiții bune, dar trebuie să fim precauți uh, în același timp atunci când definim toate aceste concepte. Pentru că ar putea să existe un recul al acestor uh, definiții pe termen lung. Mobilitatea este de asemenea foarte importantă la nivelul comunităților. De aceea trebuie să le definim în mod corespunzător. De asemenea, atunci când vorbim despre șomajul pe termen lung, aș dori să mă refer și la măsurile pe termen scurt și la ceea ce mă gândisem era șomajul pe termen lung, care reprezintă amenințarea cea mai importantă pentru comunitățile marginalizate, deoarece nu există nicio cale de uh, scăpare, nu există niciun fel de posibilitate de a ieși din aceste capcane sociale. Cred că, în ceea ce privește contribuțiile din partea liberalilor, evident, am citit textul Comisiei Regii și, de asemenea, am avut impresia că acordă poate prea multă atenție comunității rome. Aceasta nu este o problemă, pentru că este abordarea raportorului și, și raportorul ține cont de uh, părerile celorlalte grupuri și de părerile deputaților pe care le încorporează în raport. Aceasta este, de asemenea, treaba mea în ceea ce privește acest aviz. Locuințele reprezintă de asemenea un aspect important uh, și și pe acesta îl voi prelua în raportul meu. Iar eficiența FSE, cred că există un deadline până la care vom uh, avea suficiente informații pentru a putea realiza o evaluare. Acesta este un uh, termen bugetar nou, un mandat nou și cred că în acest moment ar trebui să acordăm atenție mai degrabă colectării de date pentru a putea compara concluziile statistice și a obține o privire uh, în aceste comunități marginalizate pentru a putea identifica mijloacele prin care să-i ajutăm, respectiv pentru a vedea ce nu îi ajută. Voi uh, participa la ședințele cu raportori din umbră și abia aștept să colaborăm. Încă un lucru, am uitat uh, să precizez uh, termenele limită. Termenul limită pentru înaintarea de amendamente și votul final. Ei bine, eu aș fi pentru solicitarea raportorului regii. Ieri cu secretariatul, am trecut prin toate opțiunile care ne stau la dispoziție și din cauza programului comisiei noastre este imposibil de adapta cele două calendare. Este imposibil să facem acest lucru, așadar am ales cealaltă opțiune și anume de a susține calendarul original și apoi să adoptăm un aviz care să reprezinte o bază bună pentru Comisia Regii uh, și care să poată fi incorporată în raportul acestora. Președinta, mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coța! Așa cum ați spus, uh, într-adevăr este problematic să venim cu schimbări în calendar, ceea ce înseamnă că amendamentele cu privire la acest raport. Uh, vor fi, amendamentele vor fi înaintate până la 13 mai. Vom discuta despre raport pe 7 mai. Adoptarea la Ample va avea loc pe în iunie, la sfârșitul lunii iunie, iar la Regii 17 septembrie. Vă mulțumesc uh, pentru aceasta și acum vom face o scurtă pauză și vom reveni aici la ora 3 de după amiază cu o audiere foarte interesantă. Mulțumesc tuturor pentru participare! It's only 30 minutes. Wow. I thought we would do two.